negocieri interinstituționale, conform articolului 69C, alineatul 1, din regulamentul de procedură. Rapoartele care constituie mandatele pentru aceste negocieri sunt disponibile pe pagina internet a plenarei și titlurile acestora vor fi publicate în procesul verbal al reuniunii. În conformitate cu articolul 69C, alineatul 2, un număr de deputați sau unul sau mai multe grupuri politice uh, egale, cel puțin cu pragul mediu, pot să ceară înscris până 16 ianuarie la miezul nopții să se supună la vot decizia de uh, inițiere a negocierilor. Dacă nu va fi prezentat o cerere de supunere la vot în plen, în conformitate cu decizia de uh, demarare a negocierilor, până la termenul menționat, Comisia Libe va putea demara negocierile